Envi și șeful delegației la Taranto, care s-a desfășurat în luna iulie, 13-14 iulie. Mr. Marias, can, can I... Domnule Marias, putem începe cu acest punct? Domnul Lavia nu are mult timp la dispoziție și trebuie să ne părăsească în curând. Așadar, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Lavia și dumneavoastră după aceea, dacă nu vă deranjează. Doamnă președinte, dar avem și noi uh, un regulament de procedură. Doamnă președinte, în conformitate cu regulamentul de procedură, trebuie să transmiteți uh, ce decizie au luat coordonatorii. Și uh, mi se pare că de data aceasta există o problemă gravă privind petiția referitoare la despăgubirile de război din partea Germaniei. Trebuie să comunicați ce decizie ați luat și eu de aceea doream să iau cuvântul. Cred că e important să respectăm procedura. Dacă vreți să nu respectați procedura, eu nu o să vă opresc, însă, în mod normal, trebuie să comunicați deciziile coordonatorilor înainte de a trece mai departe. Iar eu am uh, cerut cuvântul tocmai ca să mă opun unei hotărâri luate cu privire la aceste despăgubiri de război. Domnule Marias, vă recomand să citiți cu mare atenție ordinea de zi. Pe ordinea de zi se spune clar că președinta va comunica deciziile adoptate de coordonatori la ora 15 după amiază. Deci, acest lucru este scris pe ordinea de zi de luni de zile. Acum, dragă Giovanni, vă dau cuvântul cu mare plăcere. După cum știți, vom face o uh, vizită, o misiune la Taranto pe baza unor petiții și deci uh, nu dorim să reinventăm roata. Ați fost acolo în calitate de lider al delegației de la Comisia dumneavoastră și deci dorim să vă ascultăm ca să ne inspirăm și să ne pregătim uh, înainte de vizita noastră. Vă rog. Thank you very much for uh, the opportunity. Mulțumesc pentru că îmi dați șansa de a explica aici uh, la Comisia PETI ce am făcut noi, Comisia ENVI, în vizita la Taranto. Conferința președinților a aprobat uh, cererea comisiei noastre de a trimite o delegație la Roma și apoi la Taranto pentru a se vizita um, oțelăria Ilva. În, am fost în luna iulie. Am mers mai întâi la Roma, la Ministerul Mediului, uh, pentru, Ministerul pentru Protecția uh, teritoriului și a mării. Ministrul Galeti ne-a primit și înainte de a merge la oțelăria Ilva, am avut plăcerea să ne întâlnim cu reprezentanții ai autorităților locale, ai sindicatelor, ai ONG-urilor și cu alte părți interesate. Am să vă prezint pe scurt principalele rezultate, dar și erorile pe care le-am făcut noi în timpul vizitei noastre, tocmai ca să ne asigurăm că dumneavoastră veți avea șansa să nu repetați aceste erori. Cred că e greu de înțeles de către cealaltă parte că două, două misiuni care vin din partea Parlamentului European vor face același lucru. Și cred că este posibil să organizați chiar reuniuni suplimentare și să faceți solicitări uh, pe lângă autoritățile locale uh, pentru a pune la dispoziție fonduri suplimentare și de asemenea să le oferiți posibilitatea să dea răspunsuri suplimentare. Am avut uh, o primă reuniune la Ministerul Mediului la Roma după cum spuneam, ne-am întâlnit cu ministrul și cu personalul lui și, desigur, noi înțelegem uh, procesul îndelungat uh, legat de acest sit și înțelegem și uh, cerințele din partea instituțiilor naționale față de industrie pentru reducerea poluării și pentru facilitarea uh, condițiilor de trai în jurul uh, acestui uh, sit industrial. Este, desigur, necesar să se facă anumite ajustări, sau și făcut anumite ajustări ale proiectului, dar avem nevoie de modificări suplimentare. În primul rând, acest sit este aproape de oraș la Ilva, de exemplu, după cum veți vedea, nu este ușor să se stabilească o uh, demarcație clară între uh, acest sit industrial și oraș. Imaginați-vă că e vorba de o zonă în care se vor stoca toate materialele necesare pentru uh, operațiunea aceasta, care e foarte mare, o zonă foarte mare. Un kilometru pe 500 de metri. unde se găsesc materii prime în cantități imense. Sunt uh, mormane de 80 de metri și avem un kilometru pe 500 de metri uh, și înălți, înălțimea de 80 de metri și a, totul trebuie acoperit. Sigur că e greu uh, să se rezolve rapid această problemă, însă cred că vă dați seama că atunci când bate vântul, materiile prime sunt afectate. Vântul ia particule de pe aceste mormane și le împrăștie în oraș. E clar că trebuie să se facă mai mult. Când am fost în această zonă, în luna iulie, um, era destul de uscat. Așa e în sudul Europei. Însă se va folosi foarte multă apă, materiile prime vor fi stropite cu apă, tocmai ca să se reducă această fragmentare, această desprindere a particulelor și ca să nu mai ajungă particulele putate de vânt în oraș. Dar în uh, cerințele guvernului italian se menționează necesitatea de a se pune o prelată mare peste materiile prime, care a costat peste 300 de milioane de euro materialele sunt în valoare de peste 300 de milioane de euro. Nu e ușor de construit un, un acoperiș, o structură. E greu de construit, e nevoie de utilaje mari care să lucreze în această hală și ar fi nevoie de o construcție pe piloni. Suprafața este de un kilometru pe 500 de metri și 80 de metri înălțime. Apoi, în uh, zona industrială se vor face eforturi ca să se respecte aceste cerințe, însă munca uh, nu a fost încheiată. Aceasta a fost prima noastră vizită la Roma. Apoi am ajuns la Taranto, ne-am întâlnit cu prefectul, cu primarul din Taranto am început o reuniune tehnică cu Agenția de Protecție a Mediului și a fost foarte interesant uh, să vedem uh, date referitoare la uh, situația sănătății în această zonă, referitoare la rezultatele lucrărilor făcute la fața locului și, de asemenea, a fost dificil să ne gândim ce vrem să facem. Ne-am întâlnit cu autoritățile locale de la Taranto și ulterior cu reprezentanții ai ONG-urilor. E clar că am putut asculta opinii diferite. A fost mai puțin clar cum e posibil să um, se uh, stabilească o legătură clară în acea zonă între zilele vântoase și situația sănătății. E clar că în zilele cu vânt puternic sunt probleme pentru că particulele sunt mici, sunt purtate ușor de vânt și deci uh, zona care se află aproape de acest sit uh, are mari probleme. Însă, mai putem constata că comisarul de la fața locului responsabil de activitatea uh, aceste, acestei uh, zone industriale face tot ce poate, însă e nevoie de mai mult. Ne-am întâlnit cu diferite sindicate, și am ascultat și um, care sunt problemele în acea zonă, problemele de șomaj, care sunt problemele de ocupare. Din perspectiva acestei instalații industriale, și e clar că am reușit să ne facem o idee în afara sitului industrial, dar a fost foarte importantă și vizita acelui loc în sine. Am petrecut acolo o jumătate de zi în interior am uh, putut constata în primul rând care este dimensiunea acestui uh, sit. Este cel mai mare din Europa. Și nu e ușor să înțelegi aceste cifre privind din afară. Când intri în acea zonă și îți vei da seama că va fi nevoie de mutări de kilometri dintr-o locație într-alta, cât de mare este stocul de materii prime, când vezi uh, care este procesul abia atunci înțelegi amploarea problemei. Pentru că adevărata problemă este că uh, această zonă industrială este foarte aproape de oraș, 100 de metri de la hala de materiale până la prima casă. E clar că nu se poate ridica un zid. Trebuie să se reducă poluarea provocată de acest sit industrial și trebuie și în oraș să se facă anumite mutări. Nu e posibil să ai o școală aproape de această locație industrială. Nici nu poți să închizi o Uh, oțelărie unde lucrează 10.000 de oameni, mai ales acum când șomajul este la un nivel atât de ridicat. A fost foarte interesantă uh, vizita în zonele cele mai critice ale uzinei. Zonele unde se află uh, minereurile și zonele unde se află fierul vechi domnul Caruba, responsabil de această uzină, ne-a explicat situația autorizației de mediu și ne-a arătat uh, traseul materiilor prime. Am vizitat și portul, pentru că mare parte, jumătate din portul uh, Taranto este reprezentat de docuri docuri pentru sosirea de materii prime pentru oțelăria Ilva. După aceea, materiile prime fără microfon. of, um, actually we have uh, Tapis roulant. okay. we say tapis probably it is not the correct word, but it is like a tapis Era vorba de o bandă rulantă pe care circulă materialele, spune domnul Lavia. 20-30 de kilometri de bandă rulantă pentru transportul uh, materiilor prime. Acest, unele sunt deschise, altele sunt acoperite. Aceste benzi rulante me trec autostrada, traversează multe străzi înainte de a ajunge de la port uh, la situl industrial. Și materiile prime ajung într-o anumită zonă a, a uh, acelei locații. Însă au multe probleme. pentru că și la docuri trebuie să se facă anumite lucrări ca să se reducă uh, particulele atunci când uh, sosesc nave mari și când încep să uh, mute materiile prime. Și nu pot să facă aceste lucrări pentru că docurile sunt controlate de autoritățile judiciare. De când a avut loc un accident în 2010. Și deci situația e blocată, nu se poate lucra acolo. E nevoie de uh, materiale pentru reducerea poluării, Oțelăria trebuie să lucreze, trebuie să și facă acele lucrări ecologice. Ministerul le-a cerut să o facă, însă nu pot să lucreze pe acel sit. Și au uh, mari probleme și trebuie să se descurce. În concluzie, a doua zi am avut o întâlnire cu președintele regiunii Apulia, domnul Emiliano, care este responsabil de ELF pentru această regiune. Și a menționat faptul că este necesar să existe o relație mai bună între Consiliul de Administrație și uh, administrația locală. Trebuie să colaboreze mai bine ca să reducă poluarea și să, ca să permită realizarea mai rapidă a lucrărilor, ca să dureze mai puțin obținerea unui rezultat bun. În încheiere, am uh, avut o conferință de presă la finalul vizitei noastre dar trebuie să spunem că legislația de mediu e departe de a fi pe deplin respectată. Locația acestui sit industrial și uh, lucrările care trebuie făcute pun foarte mari dificultăți și nu cred că se poate rezolva rapid. Din punctul nostru de vedere, avem nevoie de timp ca să obținem un rezultat bun pe planul mediului. Știm bine că pentru respectarea deplină a legislației de mediu avem multe de făcut. Și e clar că nu putem închide această, această locație industrială, dar e nevoie de o intervenție puternică și eventual trebuie să se și reducă uh, producția momentan. Dar nu e rolul nostru să luăm această decizie. Am văzut ce s-a făcut, s-au făcut lucruri bune, dar e nevoie de mai mult și cât mai rapid. Vă mulțumesc! And I thank you very much. Președinta, mulțumim foarte mult pentru uh, raportul detaliat pe care ne l-ați făcut. Italia e o țară foarte interesantă, în mod evident, și comisia noastră se va deplasa acolo, cum știți, în 2 în 4 noiembrie. Va fi o delegație alcătuită din șapte membri. Din păcate, eu una nu am posibilitatea să fac această deplasare, Eduard Martin va prezida această delegație și așteptăm uh, cu toți cu interes uh, această vizită. Cred că aveți și un raport al delegației pe care dumneavoastră ați efectuat și înainte ca delegația noastră să plece, poate că cele două secretariate pot conlucra așa încât uh, să primim și noi raportul dumneavoastră și colegii să se pregătească cât mai temeinic pentru vizită. Sigur, delegația noastră se va concentra pe întâlniri cu petiționarii, altfel spus, cetățeni care suferă tocmai din pricinile pe care dumneavoastră ni le-ați explicat, poluare, praf, particule fine, zgomot, și trebuie și noi să luăm foarte în serios aceste lucruri. Întrucât noi suntem singura cetățenii care comunică în mod direct cu cetățenii. Iată de ce așteptăm uh, această delegație cu mare interes. Acum aș uh, Aș da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Ion Cădescu. Bun venit! Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun în acest uh, caz am deschis, e și în continuare deschis o procedură de încălcare. Faptele arată că uzină nu respectă cu autorizația care a fost eliberată. Există o astfel de autorizare care include și un plan pentru mediu, însă acesta, acest plan pentru mediu nu este respectat pe deplin. Domnul Lavia a explicat, e un caz foarte, foarte dificil, e nevoie de foarte multe resurse și de foarte mulți bani pentru ca uh, lucrurile să fie remediate. Uzina este una extrem de mare, extrem de extinsă și investițiile necesare nu au fost făcute în timp. Deci, prin procedura de încălcare, care este destul de avansată, Comisia monitorizează îndeaproape ce se întâmplă acolo, însă uh, există, acesta este doar un singur unghi, acesta perspectiva mediului, dar există și o altă perspectivă, anume ajutoarele de stat. Ori sectorul producției oțelului nu intră sub incidența acestui ajutor de stat în Italia. Uh, ceea ce complică lucrurile. Practic, uh, guvernul nu poate oferi bani pentru remedierea situației. Compania, cum s-a mai spus, se află într-o situație dificilă, este sub investigație judiciară și, practic, e în pragul falimentului. Deci, singura posibilă investiție ar putea să o facă doar statul italian. Totuși a lansat o procedură de a găsi investitori străini, un uh, dosar deschis și noi cu colegii noștri de la Digi Competition urmărim dosarul. Am avut și noi o vizită la fața locului în luna martie ca să vedem ce se poate face și ce nu. Astfel încât s-a căzut de acord ca poluarea cauzată de uzină în ultimele zeci de ani trebuie această poluare existentă trebuie uh, eliminată, trebuie curățată pentru că este o amenințare importantă pentru cetățeni, nu doar pentru mediu. Deci, pentru moment, statul italian trebuie să plătească o sumă importantă pentru că odată ce un poluator este identificat, atunci uh, cheltuielile îi revin. Deocamdată, statul ar putea investi cam 300 de milioane de euro în a curăța această uh, poluare istorică, ca să-i spunem așa. E vorba aici și de emisia de praf, uh, apele reziduale care nu au fost tratate și, cum am menționat, Comisia urmărește îndeaproape ce se petrece acolo. Aceste investiții și această muncă a fost demarată în paralel. Cum vă spuneam, are loc un proces de privatizare. Un alt element de reținut, cum am menționat, este că planul de mediu inclus în autorizarea de funcționare a uzinei, planul de mediu deci nu este respectat. Totuși, asta depinde de ce vor ei să facă acolo. Dacă un investitor privat va fi găsit, el ar putea schimba planul de investiții și odată cu acesta se va schimba și planul de mediu. Pentru moment există o comisie de experți sub coordonarea uh, Ministerului de Mediu din Italia, care verifică ofertele ce includ astfel de planuri de mediu. Odată ce se stabilește oferta câștigătoare, vom fi și noi în poziția de a analiza planul de mediu propus de investitor și noi ne vom asigura ca investițiile de mediu să acopere toate activitățile curente și viitoare ale uzinei așa încât mediul să fie prezervat și, de asemenea, sănătatea populației. Un alt element important e, capacitatea, e faptul că productivitatea, capacitatea uzinei a fost redusă la jumătate din 2012 încoace, tocmai pentru a reduce poluarea. Deocamdată, area poluată aș spune că e sub control. acest element a fost luat în calcul de comisie. Dar, sigur, dacă uzina ar trebui să lucreze la capacitate maximă, vor apărea din nou probleme. Comisia va continua să colaboreze cu autoritățile italiene pentru a găsi soluția cea mai bună pentru mediu în zonă și să monitorizeze regulile ajutoarelor de stat. Mulțumesc! Very much to you for your Mulțumesc și vă mulțumim frumos că ne dați toate aceste date. Ne bucurăm să aflăm că la comisie se monitorizează îndeaproape situația și că deja s-a uh, lansat o uh, procedură pentru nerespectarea dreptului comunitar. Acum, cred că Reprezentantul uh, Italiei, mai bine zis, reprezentanții permanente a Italiei, uh, domnul Nicola Remota Vernari, se află în sală. Dacă doriți să luați cuvântul, puteți să o faceți, dar uh, foarte succint, pentru că trebuie să continuăm cu punctele de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, doamnă președinte, este pentru mine o plăcere să mă aflu aici. Întotdeauna suntem încântați să participăm la reuniunile comisiei dumneavoastră. Este a patra oară când venim să discutăm despre situația oțelăriei Ilva, a patra oară în același an. Și aș vrea să adaug un lucru la uh, ceea ce a spus președintele Lavia și la ce a spus și reprezentantul Comisiei. Este uh, un lucru important. Uh, Italia este o țară interesantă, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, și ceea ce este pertinent pentru această situație um, e că procedura de vânzare a fost blocată și, de fapt, s-a emis această condiție, și anume că investitorii trebuie să îndeplinească toate condițiile uh, Uh, pentru um, uh, planul de uh, mediu. Deci dacă investitorii nu pot să dovedească că pot să protejeze mediul înconjurător, atunci oferta lor economică nici măcar nu este analizată. Deci mai întâi protecția mediului și apoi criteriile de natură economică. Noi suntem gata să ajutăm, uh, așa cum putem, uh, vizita delegației dumneavoastră în Taranto, așa cum am făcut și pentru delegația Comisiei de Mediu. Și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you very much. And now the floor... Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul colegilor care ar dori să intervină. Nu se înscrie nimeni la cuvânt? E bine, atunci Doamna Evi, poate? Si, grazie, președinte. Eu mi Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze mai întâi pentru că am ajuns în întârziere. Astăzi e una din acele zile unde trebuie să mă dedublez. Deci, din păcate, nu am putut să ascult ce a spus domnul președinte la VIA, însă îmi închipui că era o modalitate de a ne atrage atenția asupra uh, situației de acolo și de aceea și vizita delegației noastre la Taranto este cât se poate de justificată și profit de această ocazie pentru a mulțumi și uh, trimisului reprezentanței permanente a Italiei. Uh, ajutorul dumneavoastră este fundamental ca să putem să îmbunătățim situația de pe teren. Știu că avem o ordine de zi încărcată, dar oricum mă bucur că putem să acordăm toată atenția cuvenită acestui subiect. I think we're all very... Mulțumesc foarte mult. Cred că suntem acum cu toții pregătiți pentru delegația noastră la Taranto. Secretariatul, împreună cu secretariatul Envi, vor exploata, cred, la maxim raportul delegației Envi și să îl trimită tuturor, să ne-l trimită și nouă tuturor. Mulțumesc, mulțumesc uh, reprezentantului permanent din partea Italiei de a fi luat cuvântul și acum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 Uh, petiționarea este prezentă și vreau să spun că vom discuta misiunea în Slovacia 20-22 septembrie. Așteptăm cu mare interes această vizită în Slovacia. După cum știți, această petiție a întemeiat interesul nostru de a vizita Slovacia. Doamnă Klein, aveți cuvântul. Thank you very much. <clears throat> Thank you for inviting me to Mulțumesc și mulțumesc că m-ați invitat uh, la ședința dumneavoastră în pregătirea delegației în Slovacia. Sunteți într-o poziție privilegiată. Vizita și raportul dumneavoastră ar putea uh, oferi un real cadou, cadou de libertate și demnitate unui grup mare de oameni. Uh, drepturile fundamentale le-au fost luate atunci când au fost plasați în niște instituții și când veți vedea aceste instituții și când comparați viața de acolo cu viața care ar fi posibilă atunci când indivizii sunt susținuți să, să trăiască independență în comunitate, când auziți poveștile clienților acestor instituții, abia atunci veți înțelege ce li s-a răpit acestor oameni fiind plasați în aceste instituții și prin presiuni asupra Comisiei și asupra statelor membre, ați putea schimba viața acestor oameni, obligând statele membre să aplice stipulările Convenției pentru persoane cu handicap, Convenția de la Geneva. Toată lumea poate trăi într-o comunitate dacă susținerea și sprijinul necesar uh, sunt oferite. Viața independentă e întotdeauna mai bună decât viața într-o instituție. Eu vreau să vă povestesc istoria lui Traian. El trăiește într-o astfel de casă în Croația. Dacă îl vizitați într-o zi cu soare, în scurt timp el ar ieși în curte și ar da jos cămașa și ar face plajă. Dacă ar ploua, s-ar duce în curte și ar da jos cămașa și ar sta în ploaie. De ce? Pentru că uh, Traian are multiple handicapuri, ca și copil a fost plasat într-o instituție pentru că femeile nu știa ce să facă cu un copil surdomut și orb. Ce poți face cu cineva care este într-o situație atât de dificilă în comunicare? L-au uh, izolat, l-au pus în izolare și 30 de ani a stat în izolare. Acolo l-am găsit noi, l-am scos și acum, ori de câte ori poate, iese afară, la aer, ca să simtă elementele naturii pe care nu le-a simțit niciodată. De asemenea, merge la plimbare. Am descoperit aceste lucruri pentru că viața în comunitate e bazată pe alegeri, cu ajutor, cu sprijin, cu asistență. Indivizii aleg unde să aleagă, cu cine să trăiască, uh, care sunt scopurile vieților, ce haine să poartă sau ce mâncare să-și cumpere. Uneori, în cazuri extreme, precum acesta, e foarte dificil să oferi sprijin, dar e întotdeauna mai bine într-o comunitate decât într-o instituție și cu siguranță acest lucru e posibil. Sprijinul instituțional este un sistem de tratament care este impus. Nimeni nu te întreabă ce vrei, dacă e ceea ce vrei în viață, dacă e ceea ce vrei să mănânci la prânz. Toate uh, deciziile sunt luate în locul tău. Ilona este o asistentă care a lucrat mai de mult într-o instituție, dar care s-a format pentru a uh, Uh, lucra într-o comunitate cu clienți ce au părăsit instituțiile și uh, mi-a spus, mi-am pierdut 20 de ani din viață lucrând într-o instituție. A trebui, trebuia să spăl 60 de persoane pe zi și să le schimb scutecele. Era ca o uzină. N-am să mă întorc niciodată într-un astfel de job. Acum văd în ce fel clienții mei evoluează și sunt uluită. Ei pot să facă lucruri pentru ei înșiși, ei pot să gătească, pot să se îmbrace, pot să-și împăturească hainele, se duc să-și viziteze prietenii și cunoștințele au hobby-uri, au o prietenă sau un prieten, alții chiar lucrează și sunt fericiți. Îmi iubesc munca acum restrângând libertățile unora și punându-i într-un regim forțat, e o formă de pedeapsă pe care, în general, societatea o rezervă criminalilor. Cum putem justifica un astfel de tratament pentru mii de europeni inocenți? Cum putem justifica în fața contribuabililor astfel de gesturi? Odată cu euroscepticismul, poate Europa să-și permită o astfel de rușină? Sunt încântată că această comisie este foarte activă în a monitoriza CPD și îmi dau seama că sunt limite ale puterii dumneavoastră, dar fac un apel la dumneavoastră de a face presiune asupra comisiei, de a adopta recomandările Ombudsmanului European după investigația purtată de Ombudsman în 2014, i-a recomandat ca Comisia să stabilească un mecanism transparent prin care Comisia însăși să investigheze plângeri în ce privește fonduri UE care sunt utilizate încălcând drepturi fundamentale. Odată cu noile reguli pentru fondurile structurale, statele membre vor putea în continuare să investească bani în instituții, fără ca uh, Comisia Europeană să afle acest lucru. Dacă e, să vă amintiți un lucru din prezentarea mea, e acesta. În 20 de ani de când lucrez în domeniu, niciun client pe care îl cunosc, care a părăsit o instituție, nu a cerut niciodată să se întoarcă. Vă rog, ajutați-ne să le oferim acestor oameni libertatea și demnitatea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru răspunsuri. Thank you for your presentation. Vă mulțumesc pentru prezentare. Să știți că chiar s-a schimbat ceva și Vreau să vă informez că lucrările noastre sunt nu numai înregistrate, ci și difuzate în direct pe internet și uh, cei direct interesați chiar pot să ne urmărească, să vă urmărească. Vă mulțumim pentru devotament, pentru pasiune, pentru felul în care ne uh, inspirați. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Andor Urmos din partea comisiei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, îți mulțumesc, uh, Judith, pentru discurs. Foarte rapid aș dori să vă explic ce se întâmplă de când a fost uh, uh, acceptată petiția și aș vrea să adaug câteva cuvinte la ce a spus Judith. Mai întâi vreau să o um, reprezint, să o prezint pe Eva care uh, lucrează cu mine la Regio și care se ocupă și de celelalte țări menționate în petiție. Eu la Direcția Generală Regio mă ocup de chestiunile de incluziune socială și de uh, serviciile adresate diferitelor comunități. Din capul locului vreau să vă spun că la Comisie suntem perfect conștienți de existența acestei probleme și știm cât de grea este viața oamenilor care au fost internați în instituții. Însă în ultimii 5-6 ani au avut loc uh, schimbări radicale, atât la nivel de politici cât și de uh, reglementări tocmai pentru a găsi soluții mai bune pentru acești oameni care suferă uh, pentru că au, sunt internați în aceste instituții. Multe dintre problemele de care ne lovim, uh, inclusiv finanțarea în țările este europene a acestor instituții, acum uh, au fost uh, revizuite, în sensul că nu ar trebui să se mai uh, Uh, întâmple, să se mai ivească asemenea um, um, cazuri. Regulamentul stipulează foarte clar că nu ar trebui să se cheltuiască resurse financiare pentru acest tip de instituții. Cu alte cuvinte, nu se pot renova vechile instituții și nu se pot construi noi instituții, dar pot să apară uh, și um, excepții, derogări, uh, de la regulă când statele membre justifică cheltuirea banilor în aceste scopuri cu excepția acestor situații reduse la număr, nu mai sunt folosiți banii comunitari pentru aceste instituții. Din potrivă, politica adoptată acum este să se permită acestor oameni să nu mai trăiască în instituții, ci să fie um, independenți și să primească servicii din partea uh, comunității. Convenția ONU în ce privește drepturile oamenilor cu dizabilități, de asemenea și Convenția privind drepturile copilului și Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului sunt trei documente de bază care trebuie respectate în momentul în care se discută despre um, asemenea uh, persoane și despre uh, finanțările care le sunt destinate, iar statele membre care um, au uh, ratificat toate aceste convenții sunt obligate să le respecte ad literam. În cazul în care apare o încălcare a reglementărilor, uh, avem dreptul să luăm măsuri și să suspendăm plățile sau chiar într-un mod proactiv să oprim uh, uh, cererile de ofertă care se află în curs de desfășurare. Deseori am discutat și pe plan intern uh, cu colegii de la Comisie în sensul că noi nu trebuie să ne mulțumim doar să reacționăm uh, după ce a apărut uh, o problemă, ci să încercăm să prevenim apariția acestor cazuri. Și deja Uh, au existat uh, plăți care au fost suspendate uh, pentru o parte dintre țările din Est atunci când nu se mai îndeplineau reglementările și nu se respectau prevederile convențiilor ONU. Pot să vă dau un exemplu concret uh, în care um, Comisia a cerut statului să uh, suspende cererea de uh, finanțare și statul membru a trebuit uh, să o facă. Referitor la decizia ombudsmanului, noi am trimis un răspuns la solicitarea ombudsmanului și am reacționat la decizia pe care um, acesta a luat-o pentru că vrem să existe cât mai multă transparență referitor la uh, reclamațiile și plângerile care sunt trimise comisiei și vrem să le monitorizăm în modul cel mai deschis cu putință. Uneori e nevoie de uh, mai multe uh, analize, anchete ca să vedem exact ce se întâmplă în fiecare dintre aceste instituții. Pe de altă parte, nu vedem neapărat o legătură clară între internarea anumitor oameni în instituții și cheltuirea fondurilor structurale. Există uh, abuzuri comise împotriva acestor pacienți care nu au nicio legătură cu cheltuirea fondurilor structurale. Și chiar dacă pe viitor nu mai finanțăm aceste instituții, nu este o garanție că nu se vor mai comite abuzuri. Singura soluție este să um, le permitem acestor oameni să nu mai trăiască în instituții, pentru că dacă ei nu mai sunt internați, nu mai riscă să fie victima unor tratamente um, abuzive. Tot în um, aceeași ordine de idei, uh, um, um, apropo de acțiunile noastre proactive, vreau să vă înștiințez că din 2013 organizăm uh, seminarii în țările din Europa Centrală și de Est pentru a aborda diferite fațete a programelor finanțate din fondurile structurale în Polonia, Republica Cehă, în Ungaria, în Bulgaria, în România, deja au avut loc asemenea seminare și mm, vor mai avea loc și altele în următoarele luni. În general se discută uh, chestiuni de detaliu, uh, felul în care trebuie să fie constituite programele și cererile de finanțare, și dacă oamenii ne adresează întrebări, le răspundem cu mare plăcere. Câteva um, um, exemple. Colaborăm de aproape cu uh, experți. Știți că există și un grup de experți europeni în ce privește persoanele instituționalizate, un grup care deja este activ din 2009 și care a elaborat mai multe politici, o întreagă metodologie uh, despre um, aceste persoane și felul în care pot să iasă din instituții și uh, să trăiască în mod independent. Și uh, una dintre concluziile acestui grup de lucru era că trebuie să se facă o evaluare atentă a nevoilor acestor oameni. Deseori, se justifică investițiile pentru aceste instituții uh, pe baza existenței unor nevoi. Dar aceste nevoi, cum spuneam, trebuie să fie evaluate în, îndeaproape și în modul cel mai adecvat cu putință. Trebuie să vedem clar uh, care sunt um, nevoile acestor persoane care sunt deja um, internate sau care urmează să fie internate în aceste instituții, să vedem exact ce doresc acești oameni. Este un exercițiu pe termen lung. Cum spuneam, s-a elaborat o întreagă uh, metodologie. Ne bazăm pe uh, ONG-uri care sunt active în acest domeniu uh, și încercăm, cum spuneam, să facem pe viitor asemenea evaluări obiective a nevoilor oamenilor cu dizabilități ca să știm cum să finanțăm mai bine serviciile de care au nevoie. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul colegilor care doresc să facă observații sau să pună întrebări. Nimeni? Atunci, doamnă Klein, vă dau din nou cuvântul, nu? A, îmi cer scuze, a cerut cineva cuvântul, doamna Cuneva. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare În calitatea mea de membră a delegației care se va deplasa în Slovacia, aș vrea să spun că vom uh, fi foarte atenți la modul în care aceste fonduri sunt gestionate, pentru că subiectul fondurilor destinate persoanelor cu dizabilități întotdeauna este unul sensibil și vom face tot ce ne stă în putință ca să analizăm cu multă atenție acest aspect. Mulțumesc frumos, prin doamna președinte, în limba greacă. Acum aveți cuvântul din nou, doamnă Klein, pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fac două observații viața într-o instituție, chiar dacă nu ești bătut sau torturat într-un fel, este în sine o încălcare a drepturilor fundamentale, pentru că ești privat de libertate și uh, ești victima unei forme de segregare de restul comunității. Am văzut în trecut că există acest pericol ca unele state membre uh, uh, numesc anumite proiecte Uh, dezinstituționalizare, când de fapt nu uh, le permite acestor oameni să iasă cu adevărat din instituție și să trăiască în mod independent în sânul comunității. Nu, de fapt, uh, nu fac decât să-i mute dintr-o instituție mare într-una mai mică. Mulțumesc! I thank you very much. Și eu vă mulțumesc frumos, să suntem perfect conștienți de acest lucru. Ieri, așa cum a spus deja domnul Urmos, am participat la o întâlnire de pregătire în prezența um, șefei de unitate uh, de la Direcția Generală um, competentă pentru acest subiect la comisie și am simțit că ei erau cât se poate de hotărâți și chiar monitorizează îndeaproape ce se întâmplă și așa vom face și noi în timpul acestei vizite la fața locului, tocmai să ne asigurăm că nu mai au loc încălcări a, a drepturilor acestor oameni și că acești oameni trebuie să nu mai fie privați de libertate. Deci să știți că vom face chiar tot ce ne stă în putință în timpul acestei vizite și încă o dată vă mulțumesc frumos pentru tot timpul pe care îl consacrați apărării acestei cauze. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Ar trebui să și trag concluzia, sunt atât de încântată că va avea loc această vizită încât uit ce trebuie să fac. Bineînțeles că această petiție este la baza um, vizitei care va avea loc și prin urmare această petiție rămâne deschisă și apoi vom um, face un raport pe care îl vom trimite tuturor membrilor comisiei și restului Parlamentului. Comisia deja a declarat că vrea să uh, constituie, uh, să pună la punct un mecanism de monitorizare a cheltuirei fondurilor structurale. Vrem ca acești oameni să nu mai trăiască în instituții, nu să fie mutați în instituții mai mici. Vrem să le redăm libertatea. Acesta este uh, scopul misiunii noastre și până când nu ne-am întors din misiune și nu am făcut raportul, petiția rămâne deschisă. Vă mulțumesc. Acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, petiția 509 și petiția 169. Petiționarii sunt prezenți în sală și acum vreau să dau mai întâi cuvântul doamnei Silvia Macoviac și domnului Adam Sverzinski. Aveți cuvântul. Vă rog frumos să nu depășiți 5 minutele împărțiți între dumneavoastră. Amount. Thank you. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Maćkowiak, dziękuję bardzo za... Mulțumesc, mă numesc Silvia Maćkowiak și vă, vă mulțumesc pentru invitația la reuniunea de astăzi. Reprezint Asociația Nașdom, Casa Noastră, o asociație de agricultori și de locuitori din uh, regiunea Marii Poloniei de Sud. În asociația noastră avem cam 500.000 de membri și de simpatizanți. Am strâns peste 25.000 de semnături împotriva construcției unei mine deschise de lignit în regiunea noastră. Regiunea Marii Polonii este cunoscută pentru este bine cunoscută pentru agricultură, pentru întreprinderi din domeniul alimentar, însă toate acestea sunt în pericol în ziua de astăzi. Investitorul dorește să distrugă 10.000 de hectare pentru a construi o mină deschisă. Casele noastre, fermele, uzinele, locurile de muncă vor dispărea. Va fi uh, o decizie irrevocabilă și vreau să subliniez faptul că vor fi mai multe locuri de muncă uh, distruse de construcția minei de lignit decât locuri de muncă create. În plus, ne vom pierde casele. Lucrările preliminare au început în 11 mai 2011. La vremea aceea, ministrul mediului a acordat autorizația societății respective pentru a face lucrările de explorare uh, cu privire la uh, rezervele de lignit din uh, regiunile respective. Explorările s-au făcut fără să se țină cont de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la libertate și dreptul la proprietate. De la bun început, noi protestăm împotriva acestei decizii. Consecința acestei decizii va fi că se uh, va construi mina de lignit, pur și simplu. Uh, noi am protestat pe lângă administrația publică, pe lângă tribunale, am ieșit în stradă. Sunt niște erori de procedură care nu au fost niciodată corectate. S-au făcut foraje de explorare uh, în, împotriva voinței proprietarilor terenurilor. În decembrie 2014, această, acest dosar, care era bazat pe niște erori de procedură, a fost aprobat de ministru și deci zăcămintele de lignit sunt protejate acum. Până la sfârșitul anului curent, um, zăcămintele de lignit trebuie să fie luate în calcul în planul uh, de amenajare a teritoriului, deci nu va mai fi posibil să se facă investiții sau tranzacții imobiliare în regiunea noastră ceea ce e o condamnare la moarte pentru regiunea noastră. Cine va mai vrea să investească știind că uh, nu va mai rămâne nimic în această regiune în curând? De aceea dorim să reacționăm acum cu tărie pentru a impune respectarea drepturilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceste drepturi au mai fost încălcate, de dreptul menționat la articolul 7, dreptul la viața privată și la o viață de familie. Astăzi uh, trăim într-o incertitudine totală, nu știm ce ne va aduce viitorul, nu știm ce viitor vom mai avea peste 5 sau 10 ani. La articolul 17, de asemenea, se menționează un drept care a fost încălcat, pentru că aceste foraje au fost realizate împotriva voinței uh, proprietarilor terenurilor respective. A fost lansată o procedură judiciară, este în continuare în curs, însă această decizie a fost deja luată în 2014 în ceea ce privește protecția rezervelor de lignit. Și deși procedura este în curs, deși au fost încălcate multe articole, lucrările se continuă. Aceste zăcăminte de lignit sunt ocrotite astăzi ceea ce permite demararea următoarei etape, construcția minei. De aceea vreau să lansez un apel astăzi la toți deputații europeni. Haideți să acționăm astăzi pe viitor. Va fi prea târziu când va începe extracția, când șapte mii de persoane vor rămâne fără acoperiș, va fi prea târziu. Pagubele aduse mediului vor fi uh, imposibil de uh, schimbat și pierderile vor fi enorme. Dziękuję za głos. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. La început uh, doresc să mă, prezent, să mă prezint. Mă numesc Adam Scrijinski și reprezint autoritățile locale, dar nu reprezint uh, o singură autoritate locală, ci mai multe comunități care se află astăzi în pericol. Vreau să subliniez uh, incertitudinea acestei situații. Incertitudinea este foarte mare uh, Uh, pentru viețile acestor persoane. Ne bazăm pe o procedură care nu este completă, pentru că nu s-au încheiat forajele. S-au făcut uh, doar câteva din cele prevăzute și în 2011 s-a luat o anume hotărâre cu care nu suntem de acord. Dorim să protestăm pentru că sunt foarte multe erori și acest lucru este subliniat, uh, a fost subliniat în repetate rânduri. Comisia Mineralogică va trebui să analizeze aceste lucruri. Nu i s-a cerut uh, avizul până acum. În 2015, ministrul a anulat pur și simplu toată procedura care avea legătură cu protestele noastre. Astăzi vă cerem ajutorul pentru că în temeiul regulamentului uh, privind mediul, în ceea ce privește zăcămintele subterane, în ceea ce privește apa subterană, trebuie să se respecte legislațiile locale, regulile municipalităților, iar astăzi aceste reguli nu sunt respectate. E vorba de o imixtiune a statului în competențele noastre și nu putem opri această procedură care continuă, deși noi nu suntem de acord. Institutul Geologic Național a publicat un document în care arată că aceste uh, zăcăminte au fost deja recunoscute. Deci e clar că procedura continuă. După părerea noastră, acest lucru nu corespunde articolului 4.6 din uh, Carta Europeană a Comunităților Locale. Cu toate acestea, ar trebui să fie consultate comunitățile locale atunci când se iau decizii care influențează în mod direct viața cetățenilor iar procedura ar trebui întreruptă astăzi. Sub, suportăm deja pierderile, riscul este imens și procedura este o adevărată catastrofă pentru colectivitatea noastră. Doresc să mulțumesc comisiei care a trimis o scrisoare autorităților poloneze. Din păcate, reacțiile au fost foarte negative și sper că astăzi veți uh, analiza din nou această problemă. Și de asemenea vă invit să veniți la noi în regiune pentru că e mult mai simplu să vă demonstrăm pe teren care este adevărata situație. Sper că această petiție să fie uh, menținută deschisă și aș dori uh, să ne asigurăm că patrimoniul nostru nu e distrus din cauza acestei decizii. Mulțumesc! Cred că trebuie acum uh, să-i dăm cuvântul și lui Tomaș Pavel Albexchi, care reprezintă petiția 169 și să încercăm, vreau să vă rog să fiți cât de succint se poate. Colegii dumneavoastră au vorbit mai mult decât trebuia. Deci vă rog să nu vă lungiți și dumneavoastră. Szanowni Państwo, dziękuję za głos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, nu am mult de vorbit. doresc să vă prezint asociația, uh, poziția asociației noastre, Antreprenoriatul pentru Ecologie. Noi susținem uh, asociația care a fost uh, care a vorbit acum înainte. Încercăm să colaborăm cu ei și cu colectivitățile locale din regiune. Nu au putut veni mulți colegi de-ai mei astăzi la Bruxelles, dar vreau să insist și să vă spun că și noi ne opunem uh, acestui proiect de construcție a unei mine de lignit. Ar fi o uh, construcție tragică și pentru antreprenorii polonezi. Exploatarea uh, zăcămintelor de lignit ar uh, duce la poluarea pânzei freatice și la o degradare a solurilor. Uh, ceea ce înseamnă că nu se, uh, nu se va mai putea practica agricultura și nici întreprinderile din zonă nu își vor mai putea continua lucrul. Și vorbim de mii de exploatații agricole, de mii de locuri de muncă. Acest uh, zăcământ este la ora actuală protejat, investițiile au fost întrerupte, suspendate, de aceea regiunea Polonia, Polonia Mare a fost deja foarte afectată pe plan economic. Ne-am uh, prezentat toate argumentele în petiția 169 pe 2015 și sper să mai putem reveni asupra subiectului pe viitor și deocamdată vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să intervin din nou. Very much. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezentarea acestor experiențe bazate pe uh, uh, ceea ce trăiți, ne, ne-ați prezentat sentimentele și convingerile dumneavoastră. Aș dori acum să dau cuvântul uh, reprezentantei Comisiei, Ana Siakovska. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc invitațiilor pentru aceste prezentări. Vreau să subliniez că situația nu s-a schimbat din martie 2015 și până acum. Așadar, deocamdată, nu s-a uh, făcut nimic altceva în acțiune în, în regiune în afară de analizele geologice, ceea ce nu uh, are un impact negativ asupra mediului momentan. Așadar, um, uh, regulamentul european este respectat și nu necesită uh, luarea altor măsuri. Dar uh, ar fi, sigur, nevoie de o analiză de impact asupra mediului. În ceea ce privește impactul asupra mediului, înainte de a se acorda autorizația de investiție, cei care doresc să construiască această mină vor trebui să uh, facă o analiză de impact. Conform procedurii, orice investitor trebuie să publice un raport referitor la impactul proiectului său asupra mediului. Abia atunci vom putea și noi să analizăm diferitele modalități în care mediul este afectat și mă gândesc la Natura 2000 pentru că e vorba de regiuni care intră uh, în această rețea. sigur că vom ține cont de toate aceste elemente înainte de a lua hotărârea finală. Vreau să vă asigur că populația locală va fi consultată toate părțile interesate uh, vor putea să își prezinte observațiile și uh, autoritățile decizionale va trebui să țină cont de aceste opinii. Vreau să subliniez și că directiva privind uh, analizele de impact prevede procedura uh, de nivel național. Guvernul polonez dorește să coopereze cu ONG-urile în mod uh, automat ONG-urile sunt implicate în acest proces. Așadar, situația acestei întreprinderi nu e clară deocamdată, nu cunoaștem detaliile, nu știm care va fi impactul asupra mediului. Nu știm ce uh, acțiuni de compensare sunt prevăzute de investitori deocamdată. Vă mulțumesc. Thank you. Now I... Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul colegilor care au ascultat cu mare atenție tot ce au spus petiționarii și ce a spus reprezentanta Comisiei. Și începe doamna Pitera. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, vorbim despre o regiune agricolă, o regiune în care agricultura e foarte dezvoltată, foarte modernă. De altfel, se practică agricultura în regiune de foarte mulți ani. Există o producție agricolă foarte dezvoltată, de asemenea industria alimentară este foarte bine reprezentată în zonă, așadar avem aici un exemplu bun de dezvoltare a economiei poloneze. Chiar uh, se fac glume în Polonia. Uh, cei din uh, regiunea Polonia Mare sunt văzuți de ceilalți ca niște oameni foarte economi și gospodari. Deci nu ne putem închipui că o zonă atât de importantă ar putea fi distrusă de construc- prin construcția unei mine deschise. Am o sugestie. Petiționarii ne-au spus punct cu punct care sunt consecințele construcției acestei mine. De asemenea, au menționat diferite erori de procedură de până acum. De aceea aș propune să ne adresăm guvernului polonez, să le cerem să ne pună la dispoziție informații referitoare la toate problemele de până acum, la toate vicile de procedură și consecințele negative. Cred că va fi destul de simplu să pregătim o astfel de scrisoare, pentru că petiționarii ne-au enumerat toate punctele. Și în scrisoarea noastră am putea să întrebăm și în ce fază se găsește dezvoltarea acestui proiect uh, la ora actuală și cred că trebuie să știm și dacă procedura s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare în Polonia. Eu propun acum ca această petiție să rămână deschisă pentru că întreaga problemă este deschisă, deci nu putem să o închidem pur și simplu. Mulțumesc. Margaret? Mulțumesc foarte mult. Am uh, mai urmărit uh, Uh, situația aceasta în alte petiții, știu cât de minunată este natura în Polonia și cât de fericiți au fost oamenii în trecut pentru că au reușit să salveze niște zone minunate. Mie mi se pare îngrozitor ce se întâmplă, strigător la cer și uh, cred că aproape suntem într-o situație de analiză post-mortem. Parcă toată lumea deja a murit. Uh, nu, nu spun că așa este, dar dacă ascultăm comisia, parcă comisia ne spune că trebuie să, ascult, să așteptăm întâi să se producă încălcările regulilor și după aceea să acționăm. E clar că directiva analizei de impact asupra mediului nu a fost deloc luată în calcul. Și atunci când ascult comisia, sincer, nu știu dacă să mă simt în siguranță. Că ei parcă vorbesc cu glasul guvernului polonez, nu chiar cu glasul comisiei. Comisia e aici ca gardiană a tratatelor și comisia trebuie să fie conștientă că chiar dacă nu are competențe de a uh, declanșa o procedură de infringement aici, chiar dacă nu e vorba de legislație europeană, uh, trebuie să țină cont de analiza de impact asupra mediului de Natura 2000, pentru că acestea sunt în mod clar competențe UE și Comisia trebuie să se asigure că acestea nu sunt încălcate. Eu am să fac tot ce pot, am să sun pe toată lumea pe care uh, o cunosc ca să încercăm să salvăm viitorul Poloniei. Pentru că cei care au văzut mine deschise, am văzut, de exemplu, așa ceva în uh, Germania de Est și știu că e un dezastru ce se întâmplă cu natura. Este o catastrofă. Deci fiți atenți, păziți-vă, păziți-vă, țara e minunată și încercați să uh, impuneți o viziune pe termen lung pentru economie, în loc de această viziune pe termen scurt care e dezastruoasă pentru mediu și nu numai. Mulțumesc. Deci cred că trebuie să fie deschisă pe petiția, să rămână deschisă. Mulțumesc. Ian. Dziękuję Pani Przewodnicząca i przepraszam za spóźnienie, ale... Ian, mulțumesc, domnul președinte. Întâi vreau să mă scuz pentru întârzierea care am ajuns, dar e greu să te împarți între mai multe comisii care lucrează în paralel. Sunt de acord cu Iulia. Această petiție trebuie să rămână deschisă Trebuie să ne adresăm guvernului Bolonez, Ministerului pentru Mediu, pentru a cere explicații. Din păcate, în Polonia se spune adesea că polonezii ajung la înțelepciune doar atunci când paguba s-a produs. Uh, iată de ce Trebuie să înțelegem consecințele pe care le aduce o astfel de mină deschisă. Nu e vorba de, doar de cele 25 de hectare ale minei, ci de impactul pe care o astfel de mină deschisă ar avea asupra unei regiuni într-o rază de 80 sau 100 de kilometri. Pânza freatică s-ar reduce și terenurile, acum foarte fertile, ar avea de suferit. Nu vreau să uh, vă răpesc prea mult timp, dar vreau neapărat să susțin această petiție. Avem senzația că, la rândul ei, Comisia Europeană încearcă să evite această uh, problemă, deși, sigur, din punct de vedere juridic încă nu se pot face multe, dar să ne amintim că suntem cu toții cetățeni europeni și noi aici la Parlament suntem reprezentanții direcției cetățenilor europeni. Deci trebuie să apărăm interesele acestora, interesele populației și să jucăm rolul de intermediar între asociații și guverne. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Acum îi dau cuvântul doamnei Zdanoca. In fact, uh, things I wanted to tell... De foarte mult timp uh, vreau să spun lucrurile care au fost deja citate, dar v-aș reaminti și o altă petiție, cea din Zația, de la granița cu uh, Germania și Republica Cehă, o petiție pe care am examinat-o în luna iunie, nu mai departe. Și e un alt exemplu asupra uh, dificultății de a repara pagubele provocate de minele deschise. Pur și simplu ar trebui să nu permitem deschiderea unei astfel de mine și de aceea susțin propunerea uh, doamnei Pitera de a scrie o scrisoare uh, am fost împreună într-o misiune uh, ce privea râurile din Spania, iar aici uh, consecințele riscă să fie similare cu ce s-a petrecut în Spania și dezastrul, iată, se va produce acum în Europa de Est. E un lucru de dreptul inacceptabil. Mulțumesc, domnul Gjib. Cum, pro- cum v-a pronunțat numele? Gzib, președinta. Nu voi repeta acest lucru, dar aveți cu Sunt multe litere, dar uh, e un singur sunet, J. Deci e simplu, Grzyb. E un nume frumos, spune președinta, și aveți oricum cuvântul. Mulțumesc. Poate că e mai ușor cu numele mic. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vin eu însumi din această regiune, din regiunea Marii Polonii și de aceea cunosc foarte bine contextul, precum și terenurile pe care e prevăzută construcția acestei mine deschise. Vorbim de o regiune cu o lungă tradiție și cel mai important e că știm despre această regiune de mai bine de 100 de ani că deține cele mai mari rezerve de lignit. Nimeni până acum nu a îndrăznit să exploreze aceste zăcăminte în uh, regiune. Și de aceea sunt uluite de decizia de azi. Asta ar însemna distrugerea celor mai bune terenuri agricole, celor mai bun sol agricol din regiunea Poloniei de Sud. Pur și simplu, regiunea ar fi distrusă prin construcția unei astfel de mine. În al doilea rând, există un consens larg, nu doar în rândul populației, ci și al colectivităților locale. Uh, Poate că a fost dificil să înțelegem acest lucru aici, pentru că îi avem doar pe reprezentanți ai uh, unui departament din cele două, însă toate colectivitățile locale și regionale se opun proiectului. Colectivitățile regionale de Almindel au uh, adoptat o rezoluție, Parlamentul Regional, mai bine spus, a adoptat o rezoluție prin care respinge Mm, posibilitatea de a construi vina, precum și uh, eventuala explorare a zăcămintelor. Există IMM-uri la nivel local, dar și mari companii care sunt uh, implantate în această regiune. Nu am să dau acum nume, firește, pentru a nu face publicitate mascată. În orice caz, aceste mari întreprinderi azi au decis să nu mai investească în regiune sau și mai rău să se retragă din această regiune. Uh, în vreme ce investițiile firește ar fi putut aduce beneficii economice foarte importante regiuni. Iată de ce nu putem decât subscrie poziției uh, prezentată de colegii mei, membrii eh, plini ai Comisiei PETI. Eu eh, nu sunt, dar subscriu la cele declarate de doamna Pitera și domnul Valesa. Petiția trebuie să rămână deschisă și, deschisă și în plus trebuie să ne adresăm printr-o scrisoare guvernului polon pentru a răspunde argumentelor prezentate de cele două asociații. Vă mulțumesc! Am luat notă de uh, faptul că în momentul de față, partidul de guvernământ din Polonia nu este reprezentat de colegi aici. Adresându-mă acum petiționarilor, unul dintre dumneavoastră vă rog să decideți cine uh, o singură persoană așadar va trage concluziile. Sper să vă să cădeți de acord. Cine va lua cuvântul acum? Vă rog. Ze stanowiskiem komisji, ponieważ nie można... Nu știu acum dacă pot să prezint lucrurile în acest fel, dar eu nu sunt de acord cu abordarea Comisiei Europene. Ei au spus că nimic nu s-a schimbat, ori nu e adevărat. Au existat documente care au fost adoptate în ciuda protestelor noastre, iar astăzi adoptarea acestor documente atrag următoarea situație. Aceste documente trebuie luate în seamă Uh, de către colectivitățile locale în momentul în care își elaborează planurile uh, de organizare teritorială. Deci astăzi, bună oară, nu se mai poate construi pe terenurile uh, citate. Uh, deci e vorba de o suprafață de 120 de km pătrați. Nu se mai poate construi nicio casă, nicio structură pe uh, această arie. Deci catastrofa a început deja. Iată de ce un alt apel din partea mea. Sigur, aspectul de mediu e cel mai important în cazul de față, dar nu este singurul, e departe de a fi singurul. Azi ar trebui să avem și o viziune mai uh, inclusivă și să ținem seama de toate aspectele negative ale situației. Mulțumesc! Thank you very much. Now let me try... Mulțumim foarte mult, spune președinte. Încerc să rezum și eu. Petiția va rămâne deschisă, pentru că uh, e un, uh, un proces în curs, nu e încheiat. Vom trimite o scrisoare, într-adevăr, guvernului polon, arătând în special că ministrul, Ministerul Mediului trebuie să ne ofere un răspuns pertinent, oferindu-ne informații în ce privește o eventuală uh, evaluare de impact, dacă aceasta a avut loc sau nu și care sunt concluziile acestei evaluări de impact, iar dacă ea n-a avut loc, de ce nu? De asemenea, să ne exprimăm temerea că acest proiect va însemna o exploatare a naturii într-o zonă uh, agricolă, uh, că ne temem că terenul va fi distrus și vom mai arăta că E o viziune foarte limitată aceasta a guvernului, în cazul în care uh, vor să continue pe această direcție și vom sublinia de asemenea că ne așteptăm la un răspuns prompt din partea lor. E în regulă așa? Da. Prea bine. Uh, mulțumesc foarte mult că ați călătorit atât de departe până aici la Bruxelles. Sper să aveți o după amiază plăcută în Bruxelles. Uh, profitați de ciocolată. Cred că aici la Bruxelles se face o ciocolată mai bună decât în Polonia și vă urez încă o dată toate cele bune. Rămânem, rămâne să păstrăm legătura. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 15, petiția 1160 din 2009, petiția 1246 din 2010 și 1501 din 2010. E vorba de încălcări ale legislației de mediu a UE prin construirea unor ferme de eoliene pe granița dintre Cehia și Germania. Încep prin a spune că petiționarii nu sunt prezenți, sper că urmăresc de la distanță dezbaterea noastră și aș da, vrea să dau cuvântul de îndată comisiei. Domnul Kochman, aveți cuvântul. Good morning. Thank you, Madam Chair. Bună ziua, mulțumesc. Uh, nu voi face decât să repet informații de bază despre proiect și ce a făcut Comisia până acum. Vorbim de un proiect situat în apropierea graniței cu Germania, E vorba de mai multe turbine de eoliene. Proiectul parțial e într-o zonă Natura 2000 și ca atare trebuie să respecte atât legislație UE și legislație națională. De asemenea, Convenția ESPO pentru că are un impact transfrontalier și uh, articolul 73 din directiva Habitat, fiind vorba de zone protejate Natura 2000. Proiectul a demarat în 2009 și procesul de aprobare de atunci și până acum nu a fost aprobat, dar se așteaptă ca în cursul acestui an să fie încheiat. Evaluarea de impact s-a încheiat pe 19 aprilie 2013 potrivit legislației cehe. Și concluziile au fost că proiectul va avea un efect minor asupra mediului. Autoritățile germane a fost notificată de proiect în iulie 2010 iar cetățenii germani au avut posibilitatea să participe la consultări publice Organizată pe 6 februarie 2013 în Republica Cehă. Of the public consultations, 15 were from Germany. Deci, în această consultare publică derulată în Cehia, mai mulți cetățeni germani au putut participa. Evaluarea de impact și evaluarea potrivit Natura 2000 au fost derulate în 2013. Proiectul încă trece prin uh, proceduri de obținere a autorizărilor și E un proces ce nu ține de legislația UE, ci e stipulat de legislația cehă pentru protecția mediului. Uh, autoritățile cehe verifică uh, respectarea normelor europene și Comisia monitorizează situația, însă nu se anticipează o autorizare a proiectului dacă acesta încalcă legislația europeană. Mulțumesc. Dau acum cuvântul colegilor. Margaret? Observație generală. Cred că e bine ca toată lumea să-și amintească, comparând situația cu cazuri anterioare. Chiar și o eoliană foarte mare dacă se decide că nu o dorim, ea poate fi înlăturată și natura rămâne cum a fost înainte. Chiar dacă e... Cred că, oamenii cred că o eoliană se compară cu o plantă. E bine, nu. O eoliană, și am studiat acest lucru în Danemarca, nu produc atâtea efecte dăunătoare cât o moară de vânt de pe vremuri. Sunt foarte mari și nu pot să-ți dai seama cât de înalte sunt. Practic, ele nu produc uh, stricăciuni atât de mari. Și probabil că nevaloarea de impact lucrurile sunt explicate limpede, dar trebuie acordată atenție locului în care sunt implantate aceste oliene pentru a nu împiedica bunăoară calea uh, păsărilor călătoare. Uh, ele pot fi plasate în locuri diferite și chiar înlăturate și plasate altundeva. Și aș întreba Comisia, v-ați asigurat că aceste uh, lucruri nu au fost neglijate? Pentru că uneori chiar și în evaluările de impact po, lucrurile pot fi exprimate mm, mai bine. De asemenea, e bine să analizați uh, valoarea de impact originală, nu doar cea națională. De câte spuneați, uh, germanii au fost incluși, uh, au fost consultați uh, în evaluare, dar nu sunt uh, sigură. Oricum, eu nu mă tem foarte tare de un astfel de proiect pentru că nu e o chestie eternă. Și uh, Adminter aduce și elemente pozitive atât pentru climă cât și pentru economisire și așa mai departe. Domnul Becker. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, stimat, reprezent, stimat reprezentant al Comisiei, aș dori uh, să am o intervenție scurtă și aș încerca să formulez cu umor ce vreau să spun. Să știți că n-am uh, nicio milă față, nici față de comisie, nici față de noi. E a cincea oară când discutăm despre acest subiect, dar e responsabilitatea noastră să urmărim acest caz. Și asta și faceți și dumneavoastră, apreciez foarte mult munca comisiei în acest sens și cred că uh, e important să menținem petiția deschisă și dumneavoastră să vă continuați monitorizarea. Aștept cu nerăbdare să vă văd din nou în această sală. Mulțumesc! Peter? Peter, nu dorești să vorbești? Eleonora. Si, grație. Mulțumesc, doamna președinte. Eu doream să iau cuvântul doar pentru a sublinia faptul că avem nevoie de o tranziție cât mai clară și mai bine definită de la um, sursele de energie uh, tradiționale către energia regenerabilă. Și, deși avem nevoie de această dezvoltare a noilor surse de energie, ele nu trebuie să se facă um, pe spuza directivelor care protejează habitatele păsărilor sau um, zonele Natura 2000. Prin urmare, cred că ar trebui ca această petiție să rămână deschisă, astfel încât toate prevederile să fie aplicate în mod corect și să nu existe vreo Uh, derogare de la aplicarea tuturor uh, prevederilor legislative uh, pertinente. Și eu cred că um, pentru a permite viitoare controle, inclusiv din partea Parlamentului, această petiție trebuie să rămână deschisă. As far as we understand, and I'm turning to... Mă adresez acum Comisiei, din câte știm noi, avem idee cât va dura proiectul pilot și dacă putem decide să, deschid, să ținem deschis această petiție până când proiectul pilot e închis și evaluat și să tragem concluziile abia atunci. Ne puteți clarifica uh, cât timp va dura proiectul pilot? Da, vă pot explica, spune reprezentantul Comisiei. vorbim de termenul la care e autorizat proiectul. Uh, odată ce, de-abia până atunci, Comisia monitorizează proiectul pilot. Se estimează că în acest an uh, autorizarea va fi obținută și deci Comisia va trebui să încheie proiectul pilot. Iată de ce Eh, cum spuneam, eh, din punct de vedere al Comisiei nu a existat nicio încălcare. Deci fie proiectul pilot continuă, fie eh, va exista o procedură de încălcare. În orice caz, petiția o ținem deschisă până știm exact ce se întâmplă. Secretariatul va menține legătura Comisia pe acest subiect. Și nu avem o altă concluzie pentru că nu putem proceda altfel. Doamna Aucan, fără microfon. Can we move to the next item, which is... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 16. Uh, petiționarul nu este prezent, petiția 1555 din 2012 și de aceea dat din nou cuvântul Comisiei de îndată. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să uh, vă explic diferența între acest proiect și cel anterior. Și acest proiect e deja construit la granița vestică a Cehiei cu Germania. Proiectul e mult mai mic, e vorba de 5 turbine eoliene, de fiecare de câte 2 MW și proiectul nu a trecut prin întreaga procedură de evaluare de impact a mediului și evaluarea Natura 2000, deoarece această evaluare a fost stopată în faza de screening atunci s-a decis că proiectul nu va avea un impact transfrontalier și, deci, la faza de screening s-a decis că proiectul nu va avea efecte, nu avea, va avea incidență asupra ariei Natura 2000. Această decizie s-a luat în 2013 și, prin urmare, de atunci încoace, proiectul a fost implementat. Comisia a verificat petiția, petiționarul se plânge de uh, Uh, nivelul de poluare sonoră, zgomot altfel spus. Documentația e disponibilă pe site-urile uh, cehe care oferă toate informațiile despre proiect. Există noi studii care arată că standardele de zgomot germane, respectiv cehe, nu au fost uh, încălcate. Un alt efect citat este asupra turismului, ori așa ceva nu face obiectul unei evaluări de impact de mediu din punctul de vedere al Comisiei, în absența unor dovezi clare că Natura 2000 sau altă legislație de mediu europeană a fost uh, încălcată. Din punctul nostru de vedere, deci, nu există încălcare, procedurile au fost respectate. Peter. Aș vrea să fac o observație generală, mm, neapărat în legătură cu acest caz specific. Mulțumesc că uh, colegului că s-a exprimat pentru proiectul uh, dinainte, dar la modul general vreau să spun că noi trebuie să lucrăm în așa fel încât la proiectele transfrontaliere să nu mai existe acest uh, deficit de comunicare care există acum. Și la proiectul anterior, dacă ne uităm la situația legislativă, este clar ce trebuie să facă fiecare, însă odată ce începe uh, proiectul, te trezești că nu s-a făcut schimbul de documente la timp, că uh, textele nu au fost traduse în uh, limba fiecărei țări, că există un deficit imens de comunicare în legătură cu astfel de proiecte. Și cred că cetățenii de fiecare parte a graniței, apropo, trebuie să combată acest deficit de transparență uh, și să ajungem într-o situație în care măcar să avem impresia că se încearcă să se realizeze acest proiect în mod uh, corect și regulamentar. Altfel, mi se pare foarte interesant ce se întâmplă pentru că e vorba de, proiecte, de un proiect construit aproape de graniță și în screening s-a scris că nu are niciun efect uh, asupra statului vecin. În principiu nu ești obligat atunci să, ți, să informezi partenerul, dar uh, mie mi se pare că e un deficit aici eu, uh, la mine acasă, când construiesc ceva, verific dacă îl deranjează pe vecin sau nu. Nu stau să-l informez, poate asta nu e așa de important, dar încerc să mă gândesc dinainte. Și cred că într-o societate civilă ar fi exemplar să discutăm cu vecinii și să ținem cont de ei. Deci vreau să vă rog, uh, am mai avut o discuție și la Comisia Medii, uh, de Mediu, care tot Uh, cam în aceeași direcție mergea. Părerea mea e că există o lacună în uh, legislație și anume obligația de a informa sau obligația de colaborare. Și e un prim fenomen, am văzut uh, în aceste documente că autoritățile cehe zic că Berlinul a fost informat, dar eu am făcut cercetări și nu am găsit destinatorul căruia s-au adresat. Cehii au spus că au trimis o scrisoare, dar Uh, noi, de partea germană, nu știm nimic de așa ceva. Deci, uh, nu sunt prea mulțumit. Ar fi necesară o obligație de informare. Uh, poate că mai putea transmite o scrisoare și dacă autoritățile cehe ar, mi-ar arăta, mi-ar dovedi că au discutat cu autoritățile germane, m-ar ajuta și pe mine, măcar să vorbesc cu cetățenii de la fața locului, dar momentan n-am nicio probă. În al doilea rând, ca și până acum, nu, ă, nu avem acces. Ne-a spus comisia că s-a făcut un screening și că acolo s-au stabilit anumite lucruri și anume că partea germană nu trebuie să se teamă de niciun fel de neplăcere, dar noi nu avem acces la această expertiză. Eu oricum nu, nu sunt decât un mărunt deputat din Parlamentul European, dar ă, ar aș vrea să știu dacă Comisia a avut acces la documentele pe care le folosește partea cehă, dacă a avut acces la această expertiză, pentru că avem o responsabilitate față de cetățeni. Deci eu uh, cred că sunt trei chestiuni de care trebuie să ținem cont. Eu vreau să știu cum a fost informat vecinul, adică partea germană. În al doilea rând, aș vrea să avem acces la această celebră expertiză, la acest screening. Și Apoi vreau să rog secretariatul să ne concentrăm mai mult. A trebuit să abordez direcția generală, să aflu care e legislația, uh, să aflu ce a făcut partea cehă. Mi s-a spus că s-a făcut un screening, că vecinul nu este influențat de acest proiect, dar uh, nu știu cum să spun. Mi se pare nu știu, nu incorrect, dar mi se pare că nu, nu se poate folosi această practică. Cred că uh, Comisia de Mediu trebuie să se implice, să aibă acces la toate aceste documente și întotdeauna cred eu că la proiectele transfrontaliere vecinul trebuie să fie informat. Ceea ce în statele membre se practică, nu știu, tu dacă construiești o casă pe terenul tău, măcar îl anunți pe vecin, nu? Eu dacă construiesc o casă ce fac? Mă gândesc eu dinainte că nu-l deranjează pe vecin și atunci nici măcar nu-l mai întreb? Nu e normal. Cred că pur și simplu există o lacună în legislație și trebuie să se definească mai clar ce înseamnă lucrările uh, transfrontaliere sau din apropierea graniței. E important că uh, să existe o definiție a ceea ce înseamnă efecte asupra vecinului. De asemenea, când e vorba de uh, zone de conservare a mediului, care sunt transfrontaliere, atunci e normal, uh, se prevede în legislație să se comunice cu vecinii, însă în cazuri de genul acesta nu prevede legislația așa ceva și nu e normal. Uh, dacă cel care plănuiește construcția face o analiză, o expertiză și decide că nu e deranjat vecinul, atunci nici măcar nu-l mai informează. Și așa apar situații ca cea despre care am vorbit acum. Eu aș lăsa petiția deschisă, să știți, și vreau să rog comisia să verifice această expertiză care s-a făcut. În detaliu sunt se uite doar la titlurile scrise mare. Și cred că și Comisia de Mediu trebuie să clarifice acest subiect punctual, pentru că mi se pare normal în spiritul bunei vecinătăți să te informezi reciproc de ce se întâmplă. Eu zic că în fiecare țară este o cutumă să se informeze vecinii. Deci și când vorbim de un stat membru vecin, e mai mult decât o cutumă. Domnul Teri Cabras, mulțumesc. Dacă îmi permiteți să spun și eu două vorbe pe lângă ce a spus colegul acum. această obligație nu trebuie să fie doar obligația de a informa, pentru că cehii spun că ei au informat pe, pe germani. Trebuie să existe o obligație de a exista informa o informare verificată de fiecare dată. Da? Deci să existe o confirmare de primire pentru informațiile trimise. Pentru că altfel o să ne trezim uh, ca și înainte că apare o discrepanță. Unul zice că l-a informat pe celălalt, celălalt zice că n-a primit și asta e. Mulțumesc, asta era tot. Thank you. Can I, can I remind you, colleagues, that... Dragi colegi, vreau să vă reamintesc că este o petiție veche de patru ani am primit un răspuns uh, din partea Comisiei în 2013. S-a scris și un aviz la Comisia Envi și Comisia nu a putut să constate vreo încălcare a legislației europene. În plus, Parlamentul European, serviciul juridic, mai bine zis, de la Parlament, a fost consultat de către Comisia Envi pe această temă și s-a ajuns la concluzia că modificările directive în ce privește valoarea de mediu nu vor uh, permite ajungerea la niște concluzii diferite față de cele la care au ajuns autoritățile uh, din Republica Cehă în 2010. Comisia repetat din nou că nu există niciun fel de uh, impact transfrontalier, niciun fel de element oficial în acest sens, chiar dacă anumite persoane uh, se pot simți uh, uh, deranjate. Și eu am trăit uh, ani de zile lângă un ceas care uh, bătea de uh, 50 de ori pe zi uh, și la început m-a deranjat și după aceea m-am obișnuit, nu mai auzeam. Așa e viața. Poate că în acești patru ani problema nici măcar nu se mai pune, sau mă rog, să sperăm. Peter, știi că am toată simpatia pentru ceea ce spui tu, dar în acest caz vreau ca această petiție să fie închisă. Este deja una prea veche și am întreprins tot ce se putea. Am încercat să strângem informații din toate sursele și te rog, pot să închid această petiție, Peter, te rog. Eu sunt un mare fan al dreptului de a închide petiții, dar aici sunt două probleme. În primul rând, Trebuie să i se spună petiționarului că există o cale juridică și că petiționarul trebuie să folosească acea cale uh, juridică. Dar în cazul nostru, petiționarul nu a avut acces la expertiza uh, făcută de partea cehă, deci uh, i s-a spus doar că s-a făcut expertiza, nu a și avut acces la ea concret. Deci nu știu cum stăm cu dreptul de informare. Apoi, uh, după părerea mea, aici creăm chiar noi o lacună în uh, logica legislației. Eu pot să fiu de acord cu faptul că expertiza e adecvată și că autoritățile cehe și-au făcut treaba în mod corect. Dar, logic, uh, este uh, că nu s-a spus ce nu au făcut, doar ce au făcut și aici legea este de vină trebuie să ne dăm seama că vorbim de o zonă de frontieră care nu face parte din uh, zona de conservare a mediului, însă ar trebui să existe și în cazul ei această, uh, această obligație de comunicare, de informare. Cred că acesta e highlight-ul petiției, nu? Trebuie să folosim această petiție ca să ameliorăm legislația. Deci, Până la urmă, ce se întâmplă? Petiționarul nu primește acces la documente. Pare că e foarte complicat, nu știu de ce, n-am înțeles nici eu. Uh, și în al doilea rând, cred că legislația trebuie ameliorată. Deci, eu zic că putem să lăsăm open și pot să îi promit președintei că în viitor, dacă toate aceste condiții vor fi îndeplinite, vom putea închide petiția. Dar acum nu. Nu așa de repede. Durează, timp, durează, durează mai mult timp, mai avem două chestiuni de clarificat. Și nu pentru noi, ci pentru cetățeni dacă cetățenii nu au acces la informații, mie chiar nu mi se pare corect. I just... Can I... Peter? Peter, te rog. Vreau să-ți amintesc că este o petiție veche de patru ani și ție, în mod normal, îți place să închizi petițiile când uh, s-au epuizat toate uh, metodele și toate instrumentele. Bun, ce pot să fac ca să fii tu mulțumit este că pot să-ți promit că o închidem trimițând o scrisoare foarte frumoasă peticionarului în care includem și toate uh, explicațiile de la Serviciul Juridic al Parlamentului și eu am să o semnez cu propria mea mână și cu frumosul meu scris de mână. Putem să procedăm așa. Așa vom face. N-are niciun sens să uh, facem altfel. Te rog să scrii și Comisiei Envi o scrisoare. Copy of the letter. Am să trimit o copie a acestei scrisori și Comisiei Envi. Äh, Eu vorba, să vorbești de acest deficit legislativ. Închidem această petiție, oferim petiționarului toate informațiile pe care le-am avut noi la dispoziție și punem în copie și această și Comisia Envi. Așa vom face și acum vă urez poftă bună și ne revedem la orele 15. Mulțumesc!